Acum dau cuvântul domnului Cristoforu pentru un minut. Για μένα η Ευρώπη είναι ο ορισμός του πολιτισμού Vă mulțumesc, doamna președinte. E adevărat că nu avem o definiție um, structurată și cu care toată lumea să fie de acord în ce privește patrimoniul cultural. Ar trebui ca toată cultura europeană să fie protejată. Eu vin din Cipru, din insula Cipru, așa cum știți foarte bine, și în ultimii 40 de ani bunuri patrimoniale prețioase ne-au fost furate și au fost distruse de o putere care ocupă o parte din insulă ca să nu mai vorbesc de cât de mult rău au făcut traficanții cu opere de artă. Cipru este o țară membră cu drepturi de pline a Uniunii Europene și totuși suferă în continuare jefuirea și distrugerea patrimoniului său cultural. Mii de biserici, mii de monumente, mii de ani de istorie religioasă, de istorie cu ei mare, au dispărut, s-au dus pe apa sâmbetei și în continuare sunt distruse și atât de multe obiecte de cult și opere de artă sunt vândute pe piața neagră în Europa. Este cu adevărat vorba despre niște crime, despre niște infracțiuni foarte grave și ar trebui să existe un cadru legislativ pentru a pedepsi toate aceste acturi să fie um, confiscate și repatriate în Cipru. Ele trebuie să se întoarcă în Cipru sau în oricare altă țară care a avut de suferit, precum Siria. Mulțumesc. Vă rog frumos să vă respectați timpul de vorbire alocat, spune președinta. Doamna Costa, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc din suflet uh, colegului Diaconu pentru acest raport excelent, pentru toată implicarea dumnealui și să nu uităm că este un subiect foarte important și de aceea am ținut foarte mult să reacționăm la comunicarea Comisiei și să redactăm un raport în numele Parlamentului European. Domnule comisar, noi vrem să cerem Comisiei și Consiliului să continue să uh, apere patrimoniul cultural pentru că este un adevărat uh, um, potențial de dezvoltare, de creare de locuri de muncă și este de asemenea uh, mărturia trecutului pe care se poate clădi viitorul. Știm că au existat evenimente tragice care au fost uh, despomenite. Și e păcat pentru că acest lucru s-a întâmplat tocmai în uh, deceniul protecției patrimoniului cultural, deceniul pe care îl vom menționa la Comisia Cultură și îl vom sărbători. Atât de multe bunuri culturale care dispar sunt tot atâtea, cum spuneam, materiale trecutului. De aceea avem nevoie de abordare integrată, transversală, care să vizeze toate sectoarele politice și trebuie să implicăm și partenerii publici și privați, pentru că fără finanțare, din păcate, nu putem proteja patrimoniul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Moraes! Κυρία Πρόεδρε, με αφορμή τη συζήτηση για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της... Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult că, iată, am ocazia de a interveni în această dezbatere. Dați-mi voie să vă amintesc că după al doilea război mondial, uh, siturile arheologice din Grecia au fost jefuite Asta se întâmpla în 1946. Un raport al Ministerului Culturii dovedește acest lucru. Avem directiva 93 cu privire la returnarea uh, artefactelor, mai avem și o serie de convenții UNESCO în care se spune cât se poate declar că aceste uh, artefacte jefuite trebuie să fie aduse înapoi. Domnule comisar, uh, am mai vorbit despre acest subiect și cu un an în urmă, iată, am ocazia de a mă repeta. Anul trecut uh, vorbeam despre numirea dumneavoastră ca și comisar. Vă întrebam la audiere dacă dumneavoastră mă, ne puteți ajuta să aducem înapoi acasă aceste artefacte jefuite de naziști. Domnul Giacovici, un minut. Da, ce America veliki... Mulțumesc foarte mult. America va deveni un shopping mall imens, Asia o să devină o uzină uh, imensă și Europa va deveni un muzeu. Așa se spune, așa arată lucrurile, așa arată viitorul. Iată ce înseamnă patrimoniul nostru cultural uh, material, imaterial, însă ce înseamnă de fapt cultura pentru turismul european? Nu mai e suficient să te uiți la acest aspect ca să înțelegi uh, acest dosar. Cât de importantă e cultura pentru economia noastră, pentru identitatea noastră, de aceea susțin și tot ce înseamnă acel proiect cu capitalele europene. Însă, Comisia a promovat și ideea de regiuni culturale. Domnul Manada. Hablar de patrimoniu cultural. A vorbit despre patrimoniul cultural cât timp asistăm neputincioși la distrugerea Palmirei este ca un fel de crudă ironie a sorții. Dar nu putem decât să fim conștienți de miza jocului. E adevărat că titlul acestui raport este către o abordare cuprinzătoare a patrimoniului cultural. Da, este totul foarte clar. Avem nevoie de o integrare a strategiilor, a cunoștințelor, a resurselor, a fin- proiectelor de finanțare, a conservării, a ovării. Acest raport spune foarte clar că noi vrem ca Um, istoria noastră să fie protejată ca să putem uh, să transmitem aceste uh, bunuri neprețuite generațiilor viitoare. Nu vrem să ne pierdem istoria și nu vrem nici să ne pierdem identitatea. Însă cred că ne îndreptăm în direcția cea bună. Este și motivul pentru care în acest raport se spune că avem nevoie de un portal unic în care să se găsească informații despre diferitele programe și acțiuni și avem nevoie de o recunoaștere a rolului pe care îl joacă regiunile și orașele din Europa. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului comisar ca să răspundă. Thank you, Madam Speaker. Vă mulțumesc, doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului European, Comisia Europeană mulțumește raportorului și raportorilor din umbră pentru calitatea acestui raport. Raportul acoperă întreaga gamă a patrimoniului cultural și, de asemenea, sugerează o serie de pași care trebuie să fie întreprinși pe viitor. Comisia este de acord cu ideea că sprijinirea și promovarea patrimoniului cultural printr-o abordare integrată este absolut esențială. Pe lângă valoarea interse, intrinsecă, patrimoniul cultural contribuie la dezvoltarea economică și socială și de asemenea aduce atingere vieților tuturor cetățenilor europeni care practic simt că aparțin cuiva și au o identitate anume. Din păcate, patrimoniul este uh, victimă, cadă victimă a abuzurilor și a distrugerilor. Vedem asta în uh, Irak și în Siria în ultimii, ultimele luni. Dar mai există și alte amenințări cu care se com- confruntă amenium, uh, patrimoniul cultural. Suntem atât de obișnuiți cu mediul istoric în care trăim, încât adeseori uităm că acest mediu este fragil și trebuie să fie ajutat pentru a supraviețui. Comisia uh, va încerca să pună în aplicare toate instrumentele deja existente și va încerca de asemenea să vină cu noi propuneri care să ne ajute să abordăm într-o manieră integrată provocările cu care se confruntă sectorul. Comisia deja a întreprins măsuri în multe dintre uh, sectoarele uh, Uh, menționate în raport. Guvernanța participativă, spre exemplu, este deja la ordinea zilei. În 2016-2017 se vor face schimb de cunoștințe și uh, experiență. Comisia va sprijini colaborarea între orașe și regiuni uh, Uh, schimbul de practici culturale este absolut esențial între diferitele entități. De asemenea, cooperarea internă va fi sprijinită de către Comisia Europeană și va oferi finan... Uh, vom pune accent de asemenea și pe oferirea de finanțare cu privi... de informații cu privire la posibilitățile de finanțare. Dați-mi voie să reacționez acum la observațiile făcute de către membrii Parlamentului European uh, de să reacționez la uh, intervenția unuia dintre membrii uh, Parlamentului European. Din păcate, Comisia Europeană, cum spuneam și la audiere, nu poate negocia între două state membre. Uh, aceste conflicte sunt bilaterale, rezolvările nu pot fi decât bilaterale. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar. Dezbaterea s-a încheiat mâine.